Pan przewodniczący! Domnul președinte. Proszę o zajęcie miejsc. Zaczynamy. Dragi domnilor și domnilor, vă rog să luați loc. Ne începem sesiunea. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Începem sesiunea, doamnelor și domnilor. Sesiune care s-a întrerupt pe data de 17 decembrie 2009. Cu foarte multă tristețe vreau să vă informez că doamna Pilar Joarez Boal, vicedirector al reprezentației Uniunii Europene în Haiti, încă nu a fost găsită, este dispărută, este dată dispărută și continuă eforturile de găsire a acesteia. Domna ei a lucrat uh, la Parlamentul European și împreună cu națiunea Haiti urmărim cu toții situația. Diferitele țări din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană a trimis 100, uh, 150 de polițiști pe lângă ajutoarele umanitare trimise. De asemenea, diferitele servicii din statele membre colaborează. Doamnelor și domnilor, istoria acestei țări, Haiti, este una dintre cele mai dureroase. Au murit zeci de mii de persoane, mult, multe alte persoane sunt date dispărute și de aceea vă rog să păstrăm un minut de reculegere pentru victimele acestui cutremur.